un raport, raportul pe tema întreprinderii uh, Shift to Rail, decizia de descărcare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, rezoluția, pe ansamblu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Vielen Dank. Vă mulțumesc pentru aplauze. ședința este întreruptă scurt. Ehm, proszę państwa dragi colegi herr lietz bitte stimate domnule lietz herr lietz wir wollen anfangen danke schön ehm. vrem să începem vă mulțumim dragi colegi Aș avea o scurtă comunicare. Nu au existat solicitări de vot în urma propunerilor Comisiei Envi. Totul a fost comunicat ieri. Conform articolului 231 alineatul 4 din regulament, considerăm totul ca fiind adoptat. Cei care vor să părăsească hemiciclul să rugați să o facă în liniște deci cei care nu vor să participe la dezbaterea care urmează. Deci vă rog uh, să păstrați liniștea și să părăsiți sala dacă nu vreți să asistați la următoarea dezbatere. Domnule Weber, vă rog. Dziękuję bardzo. Vă mulțumesc. Pe ordinea de zi urmează raportul colegei Miriam Dali standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Pentru început îi dăm cuvântul doamnei Italii, raportarea. Aveți cuvântul. 4 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Permiteți-mi, în primul rând, să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am colaborat în timpul acestui mandat. Vă mulțumesc pentru ambiția dumneavoastră, pentru divergențele de opinii și pentru ideile dumneavoastră care mi-au permis de multe ori să formulez și să susțin o poziție puternică. Ultimele luni au fost dure, am negociat din greu, însă iată-ne astăzi aici Uh, pentru că noi înțelegem că o tranziție către economie fără carbon poate atenua schimbarea climatică, ne poate îmbunătăți sănătatea, poate ajuta mediul înconjurător și poate oferi un nou impuls competitivității industriale a țărilor noastre. Legislația pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi face parte din această tranziție, face parte dintr-o imagine de asamblu mai mare care cere o trecere de la modelele economice tradiționale la o durabilitate cu noi tehnologii, cu inovare pe primul loc și cu investiții pentru cercetare și dezvoltare. Țintele de reducere a emisiilor stabilite la negocierile trialog pentru 2025 și 2030 sunt un pas în această direcție, însă sunt doar începutul unei căi intermediare către economia viitorului și după o serie de întâlniri cu Consiliul și cu Comisia Europeană am reușit să stabilim că noi, la autoturisme trebuie să emită 37,5 mai puțin dioxid de carbon, iar noile camionete trebuie de asemenea să aibă emisii mai reduse. Și între 2024 și 2029 vor trebui să emită cu, 25, cu 15 mai puțin dioxid de carbon celule de combustie, hidrogenul, electricitatea, cu toate vor juca un rol și mă bucur că am reușit să obținem asta. Nu a fost nou ușor și a trebuit să depășim cât un lobby dur și o poziție inițială chiar din partea unor state membre. Însă, ce e ușor până la urmă, nu? Am reușit până la urmă să încheiem o serie de viduri care ar fi slăbit această legislație. Ne-am asigurat că în timpul tranziției către noile teste de, de noile cicluri de testare uh, Uh, producătorii nu vor putea uh, um, modica, modifica și crește uh, datele WLTP. Trebuie de asemenea să fim siguri că sunt testate emisiile în condiții reale și nu doar în laborator. Noua infrastructură e foarte importantă și de aceea legislația oglindește poziția Parlamentului cerând mai multe investiții pentru a dezvolta infrastructurile de reîncărcare pe întreg teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza și stimula uh, investiții publice și private uh, semnificative. Înțelegem consensul sindicatelor și legislația permite alocarea unor premii către un fond pentru a ajuta uh, reconversia profesională și realocarea competențelor profesionale, deoarece uh, trebuie să evităm uh, consecințele sociale negative, trebuie să îi sprijinim pe lucrători din industria producătoare de auto. E o prioritate pentru mine și pentru grupul meu NSD. Nu, lege înseamnă mai mulți bani economisiți pentru consumatori, va fi mult mai ușor să achiziționăm autoturisme cu zero emisii sau cu emisii reduse. Eu am crezut întotdeauna în legislația care duce la o schimbare. Avem nevoie de un transport mai curat și noi, ca legiuitori, trebuie să încurajăm și să stimulăm această tranziție și sper că asta facem în timpul acestui mandat. E șansa noastră să dăm un suflu nou sectorului auto, să creăm noi locuri calificate și să creștem creșterea pentru o industrie cu zero emisii. Încă o dată îi mulțumesc comisarului Caniete pentru participarea sa și pentru ajutorul oferit în timpul acestui mandat. Le mulțumesc tuturor raportorilor de număr și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat la acest raport. Vă mulțumim foarte mult. Acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul domnul Arias Caniete. Mr. <clears throat> Mr. President. Domnule președinte, stimată doamnă raportor Dali, doamnelor și domnilor. Legislația cu privire la standardele de emisii pentru autoturismele noi și pentru vehicule ușor a făcut obiectul unui acord între Comisie și Parlament și Consiliul. E un uh, lucru demn de semnalat. Aici se încheie cadrul nostru legislativ cu privire la climă și energie curată pentru 2030. Asta a fost posibil datorită muncii excelente și a eforturilor constructive ale negociatorilor de la ambele instituții țin să-i mulțumesc din inimă doamnei Dali, raportoarea pentru leadership-ul la acest dosar dificil. A fost nevoie de multă muncă și uh, eforturi din partea dumneai pentru a conduce negocierile cu succes. Le mulțumesc de asemenea tuturor raportorilor de număr pentru rolul crucial jucat la negocieri. Acest acord e ambițios, dar și echilibrat. E un pas înainte pentru reglementarea emisiilor de la camioane, camionete și autoturisme vrem să reducem cu 37,5% emisiile uh, de la flota auto comparativ cu anul 2021 și avem o țintă intermediară de o reducere de 15% pentru 2025 pentru autoturisme și camionete pentru a ne asigura că investițiile încep acum. Avem nevoie de un sistem uh, de stimulare neutru din punct de vedere tehnologic pentru a stimula producția de autoturisme de acest fel și un sistem de guvernanță uh, stabil uh, va trebui să se asigure că remisiile sunt reduse în realitate, nu doar în laborator. Va trebui evaluată de asemenea efic eficiența acestei legislații. Astfel, transportul rutier va fi pe calea mobilității curate pentru o tranziție către economie neutră din punct de vedere a emisiilor. Acum, principale avantaje. Țintele stabilite vor duce la o reducere de 25% a emisiilor de gaze cu efect de seră în transportul rutier în 2030 comparativ cu 2005. Astfel, statele membre vor putea să-și uh, respecte angajamentele din uh, regulamentul cu privire la partajarea eforturilor și vor, se vor respecta acordurile de la Paris. Cetățenii vor respira un aer mai curat, iar consumatorii vor avea de câștigat din punct de vedere economic vor economisi aproximativ 1100 de euro pe, viața, pe durata de viață a unui autoturism sau 4000 de euro pentru o camionetă. Legislația va moderniza de asemenea economia și sectorul auto, uh, canalizând investiții pentru tehnologie curată. Sistemul de stimulare pentru vehicule cu zero emisii sau emisii reduse va duce la noi, dezvoltați, dezvolt, noi um, evoluții tehnologice. Astfel vom avea autoturisme care vor fi uh, pe străzile noastre cu emisii zero. Deci peste un milion de autovehicule de acest fel există astăzi, dar vor fi mult mai multe. Se vor crea peste 60.000 de locuri de muncă și cam 80.000 de pile de combustie muncă dacă se vor produce pile de combustie pe teritoriul UE. Sunt niște șanse unice de creștere economică și de creare de slujbe. În același timp, legislația permite o tranziție treptată, realistă, către vehicule cu emisii zero. În 2030, majoritatea noilor autoturisme noi, cam 87%, vor avea în continuare un uh, motor hibrid dar noile autoturisme vor fi uh, diferite. Deci va fi suficient timp pentru conversia lucrătorilor și pentru transformarea lanțului uh, de producție. De asemenea, infrastructura de reîncărcare e foarte importantă. Până 2030, în jur de 4,5 milioane de puncte de încărcare publice vor fi operaționale. Asta reprezintă o creștere substanțială și pentru asta va fi nevoie de investiții semnificative la nivel local, regional și uh, european. Stimați uh, eurodeputați, v-aș ruga să sprijiniți acest acord ambițios care va fi votat mâine. Profit de ocazie pentru a vă informa de asemenea că am uh, făcut o declarație în ceea ce privește provederile de revizuire a regulamentului. Astfel, Europa va fi ca, clar pe calea tranziției către o mobilitate curată și vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum îi voi da cuvântul doamnei Deli în numele Comisiei de Transport și Turism. Comisar, mes chers collègues. Domnule comisar, dragi colegi, aici avem de-a face cu o mică lovitură, pentru că domnul Tavares, președintele lobbyiștilor, ne-a spus că suntem amatori pentru că vrem să reducem emisiile de uh, dioxid de carbon pentru mașine din uh, Europa. Amatori pentru că îi auzim pe tinerii care strigă pentru ca noi să acționăm în domeniul climei, să fim responsabili pentru ca să protejăm generațiile ulterioare. Transporturile sunt 30% din emisiile de dioxid de carbon din Europa, din care majoritatea provin din transportul rutier. Acum stabilim o reducere de 37,5% pentru vehiculele ușoare, nu pentru mâine, ci pentru 2030, iar cei care vor să amâne lupta împotriva uh, schimbărilor climatice sunt uh, acei euro, uh, sunt cei climatosceptici. Iar domnul Tavares, dacă dorește, trebuie să producă, să producă mai multe mașini cu emisii scăzute. Dacă dorește să facă ceva cu adevărat pentru tineri, să o facă așa. Mulțumesc. Acum domnul Ghizeche are cuvântul un minut, două minute din partea BP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru industria auto-europeană, pentru angajatori, pentru uh, furnizori, uh, lucrurile se vor uh, complica. Mâine vom vota aceste propuneri. Până în 2025 uh, ar trebui să scadă emisiile de dioxid de carbon a autoturismelor cu 15%. Uh, ambițiile sunt mai mari pentru 2030. Unii consideră că aceste ambiții sunt prea ambițioase, alții spun că nu mergem suficient de departe. În orice caz, atinge aceste obiective nu va fi ușor. Uh, din potrivă, raportul nostru merge dincolo de propunerea inițială a Comisiei, din nou. Să nu uităm uh, care au fost graniț, uh, plafoanele inițiale în cursul discuțiilor. Uh, socialiștii vroiau 50% reducere, verzii vroiau o reducere a emisiilor cu 75%, absolut nerealist, distrugere de locuri de muncă. Și cu ce preț? Practic, uh, accentul pus pe vehiculele electrice ar fi uh, adus emisiile de pe șosele în uh, centralele electrice. Ei bine, de la acest punct de plecare am pornit. Acum am ajuns la niște, niște ambiții echilibrate pe care le putem pune în practică. PPE-ul, de la bun început, a cerut și o mai bună calculare sau mai bună uh, integrare a tehnologiilor inovatoare. Din păcate însă nu a fost posibilă găsirea unei soluții pentru neutralitatea tehnologică. Am ratat o uh, șansă, eu voi lupta în continuare pentru această tehnologie inovatoare. Dar cu toate acestea, compromisurile acestea trebuie să fie puse în aplicare, trebuie să le oferim, uh, să oferim industriei securitatea necesară. Uh, e nevoie de această tra- uh, tranziție pe baza unor norme clare. Domnul Velken, în numele Socialiștilor Democrați. Domnule președinte, dragi colegi, de fapt nu mai putem să spunem prea mult în această seară pentru că am dezbătut subiectul deja foarte intens. Cred că prin acest regulament uh, facem un pas în direcția unei mobilități mai curate, o mobilitate care să garanteze și ca toți consumatorii să poată plăti mai puțin. Este un lucru bun. Schimbarea în domeniul transporturilor se va întâmpla și faptul că noi, europenii, vom contribui la acest lucru și creăm uh, condițiile cadrului foarte bine. În calitate de social-democrați, însă noi avem și o răspundere față de cei care lucrează. Și de aceea este important ca și acest regulament, așa cum a spus domnul Ghizic, să rămâne deschisă față de evoluția tehnologică. E foarte corect să vorbim despre combustibilii sintetici și că ei sunt excluși în mod formal în acest regulament, pentru că se știe că trebuie folosite suprafețele mult mai bine decât așa. În transportul uh, aviatic, de asemenea, avem mai multe de reglementat. Noi, pe viitor, aici, în Parlament, trebuie să ne asigurăm că um, tranziția să stea în centrul uh, eforturilor noastre și să investim foarte mult și în formare și în formare continuă pentru colegii care lucrează în acest domeniu. Mai târziu va trebui să vorbim și despre timpul de lucru și despre uh, felul în care poate fi repartizată munca mai echitabil. Este vorba de o sarcină de societate și trebuie să înțelegem tot ca un angajament cilic această uh, mișcare și mișcarea Fridays for Future la care tinerii ne cer să mai lăsăm ceva în urmă de pe această planetă mai târziu. Mulțumesc! Acum vreau să vă întreb dacă ar acceptați o, un cartonaș uh, un albastru de la domnul Rubiș. Acceptați cartonașul albastru? Nu. Cred că colegii de la CDU ar trebui să învețe să se comporte și să nu, se mai, să nu mai urle tot timpul în timp ce alții vorbesc și doar cartonașul albastru n-ar face decât să confirme acest comportament. Bine, spune președintele, știți că Astăzi uh, au, uh, s-au văzut multe uh, multe certuri între cele două partide de la guvernare în Germania și aici n-ar fi cazul să repetăm același lucru. Domnul Demesmacher are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva zeci de tineri uh, au ridicat corturi în fața Parlamentului European deoarece cer o legislație a climei pentru Belgia. Trebuie să trecem dincolo de simboluri și să trecem la fapte. Să punem în practică planurile pe care ave- le avem pentru a atinge uh, obiectivele. Avem deja un plan de energie flamand care trebuie implementat și în acest hemiciclu european, în timpul acestui mandat, uh, am uh, reușit un, clima, un pachet de energie și climat ambițios pentru 2030. Acum avem unda verde pentru niște măsuri specifice. Pentru 2030, noile autoturisme trebuie să emită cu 37,5 mai puțin uh, dioxid de carbon. Partidul meu, nva o noua alianță flamandă, este pentru asta, pentru reducerea emisiilor. Avem deja tehnologie inovatoare pentru a reduce dioxidul de carbon la sursă și chiar trebuie să o facem pentru a ne respecta um, obiectivele de mediu. De asemenea, suntem de acord pentru ecologizarea noi flote auto. Va fi uh, un element care va atrage investiții, va stimula inovațiile, se va îmbunătăți calitatea aerului în orașele și satele noastre. Cetățenii au dreptul la un aer curat. Dacă Europa vrea să concureze cu China, atunci trebuie să ne încurajăm producătorii să inoveze și să creeze automobile cu emisii scăzute sau emisii zero. În asta trebuie să investim și nu în niște software-uri care uh, induc în eroare consumatorii. Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul domnul Torvalds în numele grupului ALDE. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dați-mi mai întâi de toate voie să o salut pe doamna Dali. Știți prea bine, negocierile cu Consiliul au fost dure și dacă Miriam n-ar fi fost uh, atât de dură precum este, cu siguranță rezultatul ar fi fost altfel, altul. Deci vreau să-ți mulțumesc. Câte ceva despre fundalul discuțiilor. Am făcut niște num- numărători. În Finlanda, emisiile uh, produse de către vehiculele electrice per kilometru sunt de 48 de grame. Deci 48 de grame per kilometru. Asta în timp ce în Germania uh, s-ar produce 131 de grame uh, per kilometru. Asta din pricina manierei în care este produsă energia uh, electrică în Finlanda. Și am discutat mult despre asta. Deci problema este aceea a mixului energetic. Dacă nu facem eforturi pentru schimbarea mixului energetic pe viitor, vom eșua. Asta e clar. Mașina mea diesel veche de șapte ani produce mai puțin uh, dioxid de carbon uh, per kilometru decât o mașină electrică în Germania. În Germania. Deci, stimați colegi, cred că trebuie să țineți cont de datele acestea științifice, să vă ocupați de mixul energetic. Uh, dacă nu o veți face, vom pierde cu toții la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eichhout, în numele verzilor, un minut și jumătate. A, ah, un cartonoș, cartonaș albastru. Le acceptați, domnule Torvalds? Bine, aveți cuvântul. Vreau să-l întreb pe colegul Torvalds dacă n-a aflat că în ETS uh, prețul pe dioxid de carbon este de peste 120 de euro. Deci asta va duce la scăderea emisiilor, cu siguranță, și vreau să vă informez de asemenea că în Germania vom renunța la cărbuni în următorii 2-3 ani. Deci e un efort susținut și sperăm să fim susținuți de, sau ajutați de dumneavoastră. Nu, nu ne așteptăm ca eforturile noastre să fie ignorate. Chiar două întrebări ați adresat, răspundeți la ele dacă puteți. Mulțumesc! Cu mare plăcere voi încerca să vă dau un, un răspuns. Am uh, citit cu toții raportul Comisiei Germane pentru Cărbune. 2036, dacă nu mă înșel, este data limită pentru renunțarea la cărbune în Germania. <laughs> Ne-ar plăcea să accelerăm lucrurile dacă e să obținem rezultate în practică. Mulțumesc și, bineînțeles, cu energie vom merge înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Eichhout, un minut și jumătate. Thank you very much and, uh, Vă mulțumesc foarte mult! Și eu aș dori să mulțumesc raportoarei doamnei Dali pentru cât de bine a lucrat să ajungă la acest acord. A fost o luptă foarte mare în Parlament. Vedeți aici că totuși se mai aud anumite voci contradictorii sau nemulțumite, dar a fost și o luptă foarte puternică la Consiliu, unde a existat o diferență între țările progresiste și țările care nu doresc să facă astfel de politici. Chiar și Germania uh, avea o diviziune în interiorul său, ministrul de mediu nu avea aceeași părere ca cel de transporturi. Deci foarte bine că am ajuns în fine cu aceste politici mai departe. Vreau să menționez Comisiei că da, ați înaintat această propunere, dar nu se întâmplă atât de des ca și Parlamentul și Consiliul să vină să o transforme într-una mai ambițioasă. Sper să fie o lecție pentru Comisie ce s-a întâmplat, pentru că dacă înaintați propuneri, Înainte, Comisia încerca să fie la mijloc. Acum, prea des pe propunerile de climă, dumneavoastră ați fost îmbunătățiți din ambele părți. Deci, cred că și pentru Comisie e loc de îmbunătățire pentru următoarele propuneri. În ceea ce privește obiectivele pe care le avem acum uh, la discuție, e foarte necesar să avem inovare în sectorul auto, în interiorul Europei și ceea ce vedem deja sunt uh, impacturile acestei, uh, acestei revoluții pentru că și uh, industria auto germană vorbesc de faptul că vor să-și electrifice complet transportul. Vedeți așadar că sectorul auto în Germania este este cel chiar până și el care face pași înainte. Acest regulament contează și faptul că avem ambiție va conta. Asta este ceea ce am făcut și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum aș da cuvântul doamnei Conecna, care are un minut și jumătate în numele GUE. Vă mulțumesc, doamnă preș- domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Dacă ar fi să ne uităm la rezultatele negocierilor pe marginea acestui document, uh, aș putea spune că sunt uh, mulțumită de rezultate, pentru că, după cum spuneau antevorbitorii mei, negocierile au fost uh, dure. Mă bucur că am reușit să facem pași înainte, mulțumită doamnei Dali, dar trebuie să ne dăm seama că acesta e doar începutul. Trebuie să mergem mai departe, trebuie să susținem tehnologia inovatoare, uh, autoturismele uh, cu emisii uh, zero sau emisii scăzute. Ceea ce am obținut deja e prea puțin. Trebuie să mergem mult mai departe de atât. În plus, vreau să vă întreb cine anume va cumpăra aceste vehicule atâta timp cât uh, prețul lor rămâne atât de, de ridicat. Acum Comisia Europeană s-a spălat pe mâini și a lăsat tot, toată povara în cârca producătorilor. Dar uh, problema este că avem nevoie de o piață pentru aceste vehicule. Problema e că nimeni nu vrea să sprijine crearea acestei uh, piețe. Piața nu poate apăra pentru că nu există o infrastructură potrivită. Până nu investim în infrastructura necesară, nu vom ajunge la piața aceasta a mașinilor electrice. Deci nu vă supărați uh, pe mine, dar e doar un prim pas. Sunt atât de multe alte lucruri pe care trebuie să le facem. Ar fi trebuit să discutăm astăzi un pachet, dar iată, n-am reușit să facem asta. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum în numele EFTD, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. În 2017, din cauza consumului de petrol în transportul rutier, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în Europa. Emisiile medii de de carbon la noile autoturisme de asemenea au crescut. Vânzările de mașini diesel sunt în scădere și la automobilele hibride și electrice uh, cresc vânzările, însă avem sub 20 de modele disponibile la concesionar, deci practic e un acces limitat peste tot. De aceea atât de important regulamentul pe care îl adoptăm acum, deoarece va orienta decarbonizarea sectorului auto Uh, decarbonizare atât de necesară. Se va transforma piața auto și piața camionetelor, se va stimula producția de vehicule cu emisii zero. Eu mă mândresc pentru că m-am ocupat de acest regulament din partea mișcării 5 stele. Am luptat împotriva atacurilor celor care vroiau ca Europa să rămână cu combustibilii fostili uh, pe spatele concetățenilor noștri și în detrimentul sănătății lor. Trebuie să investim în energia regenerabilă, în hidrogen. Aici eh, putem crea 200 de mii de locuri de muncă, locuri de muncă permanente în sectorul ce ține de eh, mobilitatea electrică până în 2050, pentru a avea o tranziție corectă și pentru a nu lăsa pe nimeni eh, în urmă. Și încă o dată îi mulțumesc și eu din inimă doamnei raportare Dali. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Lancini din partea grupului NF. Un minut, vă rog. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țintele de reducere a emisiilor dioxid de carbon care sunt conținute în această propunere nu sunt realiste, nu țin fapt de fapt de realitățile tehnologice, socioeconomice actuale și vor avea un impact asupra întreaga, întregii filiere din sectorul auto, care dă de muncă la 3 milioane de lucrători în toată Europa. Acest text nu este neutru tehnologic și forțează spre soluția electrică nu ține cont de competitivitatea din acest sector și face Europa dependentă de uh, materii prime, de pământ, de metale rare sau altele pentru baterii și încearcă să ajungem în concurență cu China. De asemenea, devenim și dependenți pentru că multe baterii vin de acolo, fără să avem, de exemplu, aici încă structura de reîncărcare pentru aceste mașini. Multe din uh, multă electricitate vine încă din centralele pe cărbune. Ar trebui să revizuim aceste ținte până în 2023. Nu este suficient să se echilibrăm uh, regulamentul dacă facem acest lucru. Sectorul auto are nevoie de o reformă pe termen lung. Aceste obiective sunt iraționale și responsabile. Mulțumesc! Vă mulțumesc, iar acum vreau să dau cuvântul domnului Lize, un minut și jumătate, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi. Protecția mediului înconjurător și protecția locurilor de muncă trebuie să meargă mână în mână. Tocmai de aceea eu uh, am evaluat și efectele acestui regulament asupra acestor norme asupra locurilor de muncă și mă bucur foarte mult că Comisia a făcut un, o analiză de impact a propunerilor uh, puse în discuție. Rezultatele au fost clare, propunerile 75% sau propunerea inițială a doamnei raportor, 50%, adică ar fi dus la dispariția de locuri de muncă în Europa. Dar analiza aceasta a Comisiei și să știți că n-am întâlnit pe nimeni care să o poată critica, alte opinii nu cred că sunt fundat, fundamentate. Deci această analiză arată cât se poate declar că fiecare procent peste 30 e o catastrofă. Mai mult decât atât, Comisia arată că dacă ajungem la 40% și noi suntem puțin sub, există în continuare efecte pozitive asupra locurilor de muncă uh, din Europa. Tocmai de aceea n-ar fi fost uh, Uh, inteligent să folosim această marjă de acțiune. Asta cu atât mai mult cu cât mulți tineri, în special uh, europenii, pe ansamblu își doresc să protejăm mai bine mediul înconjurător. Deci, compromisul acesta este unul logic, rațional. Sper că îl vom sprijini uh, cu toții mâine. Mulțumesc mult doamnei raportor de la PP, îi mulțumesc lui Jens Gizeke, mulțumesc domnului comisar și celorlalți care au lucrat la acest compromis de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Zofoli, 90 de secunde. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Europa înseamnă mișcare. Europa e în mișcare către un nou model de dezvoltare, economie cu emisii reduse sau cu zero emisii de dioxid de carbon, o alianță virtuoasă între creștere și mediul înconjurător, producție și industrie, cu mai puțină energie uh, uh, consumată. Până în 2050 va crește cu 40% mobilitatea persoanelor și 60% circulația de mărfuri. Transporturile contribuie acum la 25% din emisiile actuale și peste 70% din aceste emisii vin din transportul rutier. Acum sectorul transporturilor reprezintă 5% din PIB-ul european. Însă să nu uităm banii pe care îi cheltuim în cheltuieli de sănătate din cauza poluării sau pentru a repara pagubele create de schimbarea uh, climatică. Acest regulament stabilește niște obiective obligatorii ambițioase în ceea ce privește economisirea de combustibil la automobile și camionete. Se spune uh, că nu mai trebuie făcute teste doar în laborator care nu oglindesc emisiile reale. Se cer informații în legătură cu uh, condițiile reale în timpul condusului. Deci e nevoie acum de investiții publice și private pentru reconversia sectorului auto-european care depinde în continuare în proporție de 94% de țiței. Trebuie să îi sprijinim și să acompaniem pe lucrători în uh, reconversia lor profesională, în recalificarea profesională. Deci trebuie să ne schimbăm modul de a acționa și acest regulament e un pas în direcția cea bună pentru a avea un stil de viață diferit care să respecte mult mai mult uh, uh, mediul înconjurător și sănătatea celorlalți. Vă mulțumim. Acum domnul Lundgren are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte obiectivele de mediu sunt uh, clare, însă trebuie să avem grijă ca aceste cifre să fie realiste, ca premizele să fie realiste, pentru ca uh, fabricanții, producătorii să poată să folosească o tehnică adecvată. Nu e suficient să stabilim uh, cerințe mai ridicate pentru a atinge obiective care nu sunt realiste. De aceea trebuie să ne așezăm la aceeași masă cu producătorii și să vedem ce este fezabil din punct de vedere tehnic. Mașinile electrice sunt foarte bune, eu personal sunt foarte mulțumit, dar eu trăiesc la țară și cred că acolo mașinile electrice pot să reprezinte o alternativă. Trebuie să ne uităm însă în ce măsură există și uh, stații de aprovizionare suficiente, pentru că momentan nu sunt suficiente. Și trebuie să vedem că oamenii uh, se îngrijorează pentru că nu vor avea unde să-și încarce mașina pe drum. Eu am posibilități la țară, dar în orașe e mai complicat și avem nevoie de aceea de mașini ecologice. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Rubiș, o acceptați? Vă rog, domnule Rubiș, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întrebarea mea merge în direcția următoare. O baterie are 7 kg, în timp ce o încărcare cu diesel, a, o baterie de diesel are 70 de kilograme. Întrebare, problema este că cu dieselul mergi 700 de kilometri, pe când cu e-mobility mergi doar 350 de kilometri. Întrebarea eficienței se pune de aceea și vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru. Vă rog, domnule Lundgren, răspundeți. Da, mulțumesc. Aveți dreptate cu remarca pe care ați făcut-o, domnule Rubiș, și de aceea eu uh, am uh, o mașină normală cu uh, motor pe ardere. Am și o astfel de mașină care funcționează, desigur, mai bine atunci când vreau să fac uh, mai mulți kilometri. Se pare că nu e interpretare, spune președintele. Se pare că nu s-a tradus în toate limbile. Domnule Lundgren, vă rog, puteți să explicați din nou. Da, aveți dreptate, mașinile electrice nu funcționează peste tot, asta spuneam. La mine mi-e ușor, pentru că eu fac cam 70 de kilometri în fiecare zi și am uh, folosit mașina aceasta electrică foarte bine pe aceste perioade. Să știți că numai 90 până la 100 de kilometri merge o mașină electrică iarna față de vara. Deci nu mi-a fost suficient această mașină electrică. Avem nevoie de alternative cu baterii uh, Uh, regenerabile, baterii uh, ecologice, iar mașinile electrice nu rezolvă toate problemele, numai o parte. Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Gerbrandi are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord că după câțiva ani de zile ne-am tot discutat întâlnit. Eh, deci eu cred că mă, mă scuzați dacă ne vă întâlnim peste câțiva ani, se va părea trist că am ajuns să ne certăm pe ce se întâmplă. Eh, lucrurile se schimbă mult mai mult în eh, societate. Legislația de-abia ține pasul, de fapt. Suntem depășiți. Da, noi conducem mașinuțele noastre diesel până cădem în prăpastie și vom fi depășiți de autoturismele viitorului pe autostrăzi. BMW a anunțat ieri o nouă serie de automobile electrice care vor avea autonomie de până la 600 de kilometri. În noiembrie Volkswagen au spus că vor investi 45 de milioane în e-mobilitate în următorii ani. Asta se întâmplă. Piața ne o ia înainte din toate părțile. Deci vota pentru acest compromis, însă știu că va fi depășit peste 2 ani de zile. Din fericire, piața e mai rapidă decât suntem noi ca legiuitori. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Nu-l văd pe domnul Dalunde în sală, prin urmare îi dau cuvântul doamnei Boylan. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Societatea civilă ne-a lăudat pentru uh, raportul uh, adoptat în octombrie anul trecut. Am transmis un mesaj că se poate declare industriei auto, cum că trebuie să ajute la atingerea obiectivelor de mediu. Dar acordul final dintre Consiliu și Parlament este dezamăgitor dintr-un punct de vedere. Iată uh, care este acesta. Consiliul este dispus să dilueze uh, legislația Uh, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon când vine vorba despre transport. Uh, transportul crește ca amploare, deci trebuie să cerem mai mult din partea acestui uh, sector care contribuie la o, grămadă dintre emisiile de dioxid de carbon. Atingerea acordului de la Paris nu este doar responsabilitatea Parlamentului, ci și a Consiliului. Vă mulțumim foarte mult! Urmează acum domnul Moitan. Un minut. Domnule președinte, vorbim astăzi despre schizofrenia pe care o putem vedea în noile cerințe pe care le-a cerut acest Parlament în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon la mașini personale. Vorbim despre faptul că Uniunea Europeană încearcă prin uh, industrie, economie de planificare să aibă o strategie de industrie care să uh, devină, prin care să devină Uniunea Europeană un motor. Auzim și că mașinile electrice au zero emisii, ceea ce este absolut imposibil din punct de vedere fizic, dar și o minciună. Doar Doamnă Dali, dacă vorbiți despre mașini zero emissions, asta nu arată decât că habar nu aveți despre ce vorbiți. Vorbim de, și de faptul că marii producători uh, germani se uh, uh, vor fi loviți în măduva oaselor, dar dumneavoastră așteptați de la ei după aceea să uh, garanteze cu toate depozitele pe care le-au făcut la bănci pentru politica de coeziune și pentru subvențiile agricole. Doamnelor și domnilor, nu putem să tolerăm așa ceva și nu e valabil numai pentru dumneavoastră. Noi Credem că și guvernul german suferă de aceeași schizofrenie, dar problema este peste tot. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Moiten. Nu o văd pe doamna Grostet în uh, sală, așa că doamna Guteland are cuvântul. Mulțumesc. Suedia este una din țările care are o economie care să depindă într-o mare măsură de sectorul auto. Știm cât de important este să existe condiții prielnice pentru companii auto durabile care să poată să supraviețuiască acum și pe viitor. De aceea, socialiștii și democrații suedezi aici în Parlamentul European, dar și în Consiliu, au făcut eforturi mari pentru a avea niște ambiții mari în ceea ce privește clima, pentru a scădea emisiile la uh, autoturisme. Noi ne-am fi dorit să fie o scădere și mai mare a emisiilor, însă măcar avem acest pas înainte și datorită grupului socialist și democrat și datorită eforturilor făcute de raportoarea noastră Dali, care a muncit constant, acum se ține cont atât de climă cât și de sănătatea cetățenilor. Mâine noi, social și democrații, vom vota pentru aceste noi cerințe, noi standarde, asta pentru a proteja clima, pentru a proteja sănătatea oamenilor, dar și pentru a sprijini industria noastră care trebuie să fie puternică în fața viitorului. O Europa durabilă, aceasta este ambiția pe care o avem noi pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Guteland. Acum domnul Kelmen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pe care o discutăm uh, pornește nu doar de la ambiții uh, care n-au nimic de a face cu realitatea, ci, uh, <laughs> până la urmă, ne face să ne întrebăm ce ideologie este urmărită aici. Ideologia este una anti-transport individual. Sunt tot felul de argumente vehiculate aici care n-au niciun fel de uh, Uh, sens. Domnule uh, Caniete, nu există vehicule cu emisii zero și nici măcar în viitorul uh, îndepărtat nu se nu se prea poate ca astfel de vehicule să fie create. Și în plus, uh, vehiculele electrice nu sunt panaceu. Electricitatea necesară este, folos- este creată în, uh, sau obținută în uh, hidrocentrale, în, în cel mai bun caz, în termocentrale de cele mai multe ori până și în Germania. Și toate statisticile arată că vehiculele electrice uh, aduc acelea, aceeași pagubă mediul, uh, mediului înconjurător ca și un uh, motor cu combustie internă. Sunt date pe care nu le putem ignora. În plus, uh, veșnic ne ocupăm de autoturisme. Dar ce se întâmplă cu adevărații poluanți? Spre exemplu, în transportul maritim. Să știe cât se poate declar că doar puține, un număr mic de nave Uh, produce la fel de mult uh, emisii ca și toate autoturismele din Germania. Mulțumim! Urmează acum doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest regulament uh, ne oferă un cadru legal nouă tuturor statelor membre pentru a îndeplini obiectivele din acordurile de Paris în următorii ani. Prin stabilirea acestor obiective, Uniunea Europeană va oferi o orientare clară sectorului auto care își va putea programa investițiile și dezvoltarea tehnologică. Sectorul turism, autoturismelor și a camionetelor uh, e major în multe țări, inclusiv în Spania și statele membre vor trebui să treacă printr-o transformare profundă. Și de aceea e util acest cadru legal pentru o tranziție durabilă. Însă această tranziție trebuie să garanteze respectarea obiectivelor de mediu, dar trebuie să mențină de asemenea nivelul de uh, ocupare și de activitate economică. De aceea va trebui să fim foarte atenți față de acele regiuni sau categorii de populație mai vulnerabile și de asemenea să ținem cont de faptul că tranziția nu va afecta doar industria auto, ci întreaga industrie de producție de mm, părți și subansambluri. De aceea, Comisia Europeană trebuie să aibă adevărată politică industrială. Trebuie să se implice mai multe direcții generale, trebuie făcute analize specifice pentru sectoarele industriale majore ale Uniunii Europene. E ceva esențial pentru următoarea. Și, domnule comisar, vreau să închei felicitându-vă pentru munca din timpul acestui mandat, pentru tot ce ați făcut, nu doar pentru acest sector, ci și pentru faptul că avem acum o foaie de parcurs a Uniunii Europene înainte de alegerile europene. Avem deja și o strategia pentru reducerea emisiilor pentru orizontul 2050. Mulțumesc și felicitări, domnule comisar. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Rübich. Mulțumesc, domnule președinte. 44 de miliarde de investiții de la Volkswagen au fost discutate aici. E clar că mașinile și transportul individual e din ce în ce mai scump, e din ce în ce mai o problemă, mult o problemă socială dar uh, se vor reduce uh, ambuteiajele pentru că nu vor mai putea să-și permită oamenii să cumpere mașini. Apoi o altă problemă mai am cu faptul că se măsoară emisiile. Se știe că problema producției, a reciclării joacă și ea un rol și trebuie calculată la emisii. Vedem că, vedem că dieselul uh, la 150.000 de kilometri 19 grame de CO2 și imobility 277 și cel mai multe emisii benzina cu 200 de grame de dioxid de carbon pe kilometru. Eu sunt uh, pentru introducerea unor uh, circuite lifetime pentru că considerăm că trebuie să ne concentrăm pe um, combustibilii sintetici. Um, numai acestea pot fi uh, cu adevărat o alternativă. Restul este scump și nu este bine pentru mediu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schaldemuse. Acum un minut și jumătate. Vă mulțumesc! Dacă Uniunea Europeană vrea să protejeze mediul înconjurător, dacă vrea să transforme în realitate ambițiile de la Paris, dacă dorim uh, o economie cu emisii scăzute, atunci și sectorul transporturilor trebuie să contribuie la toate acestea și propunerea aceasta legislativă este un pas în direcția cea bună. Cerem, practic, producătorilor să creeze uh, mașini cu emisii mai scăzute care să protejeze mediul înconjurător. Deci salut această propunere și vreau de asemenea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că și datorită ei ne aflăm pe calea cea bună. Dar, dincolo de toate acestea, dați-mi voie să vă spun că e dezamăgitor faptul când dăm dovadă de prea puțină ambiție. 45% reducere, asta cerusem la început, 37% am obținut, nu e suficient. Tinerii sunt în fața clădirii Parlamentului, insistă pe protecția mediului înconjurător, cer acțiuni din partea noastră și iată, noi am dezamăgit. Nu este însă vina Parlamentului neapărat, ci uh, a Consiliului de Ministri. Dacă e ca uh, clima să fie, uh, mediul înconjurător să fie protejat pe viitor, atunci și transportul trebuie să-și aducă aportul. Totuși, propunerea aceasta este un pas imens înainte față de status status quo. În același timp, însă, trebuie să monitorizăm cu mare atenție Comisia, trebuie să ne asigurăm că uh, obiectivele sunt într-adevăr atinse. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Gambus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna Dali, raportoarea, și să-l felicit și pe domnul Chisec, raportorul din umbră, pentru munca enormă pe care au făcut-o la negocierile pe marginea acestui raport. Acordul la care s-a ajuns cu Consiliul e un pas mare înainte pentru a decarboniza economia noastră, pentru a avea niște garanții către o tranziție justă și garantând în același timp neutralitatea tehnologică care trebuie să fie întotdeauna printre prioritățile legiuitorului. Acordul pe care îl votăm mâine e o măsură în plus pe lângă zecile de alte măsuri de care ne-am ocupat în timpul acestui mandat în, pentru a combate schimbarea climatică și am învățat mult în timpul Comisiei Juncker sub imboldul comisarului Arias Caniete. E o luptă pe care UE o poartă peste tot în lume. Suntem lideri și cetățenii ne cer același lucru vineri de vineri. Nu putem amâna această luptă și nu ne putem permite să pierdem această luptă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, spune oratorul în catalană. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Zoriniu. Regulamentul despre care vorbim garantează o tranziție energetică sustenabilă pentru vehiculele comerciale ușoare și pentru vehiculele de pasageri. E, stimulează în același timp inovarea, noile tehnologii și uh, promovează vehicule cu emisii scăzute, combate uh, și măsoară în același timp emisiile de dioxid de carbon în timp real și poate să evite și practicile fraudulente cum au fost uh, ele identificate de către Comisia de Anchetă EMIS, din care am făcut și eu parte. Salut de aceea Uh, abordarea doamnei Dali, mulțumindu-i și ei și echipei dumneei pentru propunerea aceasta echilibrată pentru un cadru de reglementare care să permită să se articuleze mai bine modelul de uh, mobilitate în sensul ideilor europene, ținând cont de nevoile uh, contribuabililor. Trebuie să mai avem mai multe propuneri din acest tip, trebuie să avem capacitatea de a verifica uh, Uh, și de a uh, da în același timp uh, din nou această putere și utilizatorilor pentru ca să fim mereu un pas înainte în direcția în care dorim. Mulțumesc foarte mult, doamna Schmidt. Are cuvântul. Stimați colegi, domnule președinte, vă invit să vă uitați la imaginea de ansamblu. 3% din emisiile mondiale de dioxid de carbon sunt cauzate de oameni Uniunea Europeană contribuie la aceste 3% cu 9,3%. 30% dintre aceste 9,3% sunt transporturi, 52% uh, transporturi rutiere, 60% dintre aceste 52% uh, revin autoturismelor despre care discutăm astăzi. Deci, ce facem noi aici? Uh, Venim însă cu niște idei legate de vehiculele electrice, le promovăm, Uh, fără să ne gândim la economiile de dioxid de carbon pe care le facem prin aceste uh, mașini electrice, care sunt absolut minime, pentru că trebuie să ne gândim la maniera în care este produs uh, curentul electric. Din păcate, pachetul acesta este unul ideologic, am tot vorbit despre asta, dar din păcate, din pricina uh, stângii, amendamentele noastre au fost respinse. Dacă ar fi fost adoptate, lucrurile ar fi fost mai bune și pentru mediu, și pentru cetățeni, și pentru industrie. Mulțumim! Urmează domnul Banco Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fiecare raport nou pe care îl primim ne arată foarte clar care e realitatea. Trebuie neapărat să abordăm cu hotărâre această provocare majoră pe care o avem noi, omenirea, să combatem schimbarea climatică sectorul transporturilor reprezintă un sfert din emisii. Decarbonizarea acestui sector a transporturilor e o obligație prin urmare și nu e ceva ce facem așa de dragul lucrurilor. Acest regulament ne uh, îndreaptă către această cale a uh, obținerea, a atingerea acestor obiective de decarbonizare. Și, de asemenea, trebuie să facem tot posibilul pentru ca industria noastră